So, dear colleagues, welcome. I have, uh, while adopting the agenda... Stimați colegi, uh, adoptăm urna de zi, însă avem și niște anunțuri. Uh, s-au uh, redactat adendele pentru uh, directivele pentru domitorifice cu privire la accesul la creditare, CEDER 4, Corecturile jurislingviștilor au fost transmise la începutul de decembrie în conformitate cu regula 231 din codul de procedură, iar în absența oricăror obiecții din partea Comisiei, adenda va fi înaintată Parlamentului și toate acestea vor fi anunțate în plenara viitoare, cel mai probabil uh, această sesiune plenară din decembrie și vor fi considerate adoptate dacă nu există vreo solicitare din partea unui grup politic sau din partea 40 de membri ca adenda să fie uh, erata să fie supusă la vot. Trecem la dialogul nostru politic, schimb de opinii în legătură cu proiectul de planuri bugetare ale statelor uh, membre din uh, zona euro. Uh, domnul comisar Dombrovski și domnul comisar Moscovici sunt prezenți aici, le urăm bun venit, suntem puțin întârziați din perspectiva programului, deci le dăm cuvântul imediat. Mulțumesc, domnule președinte, stimați eurodeputați. Mai întâi vă mulțumesc uh, pentru uh, uh, faptul că ne-ați invitat să discutăm avizul Comisiei în legătură cu planul, proiectul de planuri bugetare pe 2017 ale statelor membre din zona euro. De la introducerea sa în 2013, acest exercițiu a devenit un element cheie al guvernanței economice europene și a contribuit la consolidarea coordinării politicilor fiscale în zona euro. El oferă oportunități și obligații pentru comisie să uh, elibereze un aviz uh, cu privire la uh, proiectul de plan bugetar al fiecărui stat uh, membru din zona euro, care uh, practic uh, oferă informații în legătură cu procesul bugetar național. De asemenea, el permite Parlamentul Național să analizeze situația bugetară și politicile celorlalte state membre din zona euro. De asemenea, ajută statele membre să remarce evoluțiile lor fiscale ca și element al unor preocupări comune. Pe 5 decembrie, un, o întâlnire dedicată a Eurogrupului a discutat avizele și a publicat o declarație uh, care este în principiu un mare acord cu avizul Comisiei și cu analiza Comisiei. Uh, eu am prezentat contextul economic general uh, la întâlnirea anterioară, prin urmare voi sublinia doar câteva aspecte cheie. Noi încă mai acționăm pe contextul, în contextul uh, unei uh, creșteri economice continue, dar moderate. Și ne așteptăm ca toate statele membre să aibă creștere anul viitor. De asemenea, se consolidează și uh, domeniul ocupării. Credem că anul acesta lucrurile au stat cel mai bine de la începutul crizei până în prezent. Însă redresarea economică este marcată de fragilități, de incertitudine politică, de creștere economică redusă, de comerț internațional și de anumite uh, Uh, alte probleme și provocări economice cu care ne confruntăm. Încă mai avem uh, rate ridicate a șomajului, avem uh, mari discrepanțe între venituri care persistă în aceste state. De asemenea, există niveluri ale îndatorării publice și private care încă sunt ridicate în anumite state și, de asemenea, sectoare financiare care încă prezintă fragilități și asta în mai multe state membre. De asemenea, există și alți factori care acționează asupra creșterii. Deci, pe, în acest context, Comisia evaluează dacă planurile, proiectele de planuri bugetare sunt conforme cu uh, normele fiscale supuse unui acord comun și, de asemenea, um, Comisia oferă o evaluare a situației agregate bugetare și perspectiva pentru zona euro uh, per ansamblu. Uh, ce putem înțelege de pe urma analizelor acestor planuri? Ei bine, că deficitul de titlu agregat în zona euro este planificat planificat să continue să scadă în 2017, să ajungă la 1,5% din PIB uh, în 2017, în comparație cu 1,8% din PIB în 2016 și 2% uh, din PIB în 2015. De asemenea, uh, datoria publică în medie scade treptat, ea a ajuns la un vârf în 2014, iar acum datoria, raportul între datorie și PIB scade și sperăm să ajungă uh, sub 90%. În același timp, uh, um, poziția fiscală agregată în aceste state ajunge undeva la 3% din PIB. Deci, uh, statele membre își corectează deficitele. Dacă e să evaluăm statele membre și planurile lor bugetare, putem vedea, deci, că poziția fiscală agregată um, măsurată ca și schimbare în, în echilibru structural, va fi în principiu uh, neutră în 2017. După cum știți, Comisia Europeană, în uh, comunicarea sa, a propus uh, o extindere moderată a orientării fiscale a statelor membre. Trebuie să mai luăm în calcul și faptul că ne aflăm într-o situație în care uh, impactul politicilor fiscale este considerat a fi uh, mai puternic prin intermediul uh, unor uh, efecte de spillover, pentru că ne aflăm într-o situație în care politica monetară este în expansiune. Nu înseamnă însă că trebuie să ne implicăm în operațiuni de ajustare fiscală. Sunt anumite state însă care nu se confruntă cu această problemă, deci pe ansamblu lucrurile vor arăta bine. De asemenea, trebuie să ținem cont de faptul că e nevoie să mai îmbunătățim calitatea finanțelor publice. Asta înseamnă mai bună eficiență în ce cheltuirea banilor, prioritizarea investițiilor, anumite reforme și îmbunătățirea durabilității pe termen lung. În ceea ce privește politica fiscală, noi credem că aceasta trebuie diferențiată între statele membre și ar trebui urmărită din perspectiva pactului de creștere și stabilitate. Ora asta înseamnă că uh, statele membre cu datorie ridicată trebuie să uh, își manifeste îngrijorări în legătură cu stabilitatea și știm că um, Multe folosesc uh, acum instrumente de flexibilitate. Cele care au uh, o procedură excesivă de deficit ar trebui să uh, se gândească că trebuie să continue uh, eforturile fiscale. Însă este important uh, să reținem și faptul că există un grup uh, de state membre care au o atitudine fiscală uh, ce presupune că e nevoie de investiții pentru a asigura creșterea. Aceste investiții, în principiu, ar ajuta um, statele să facă față provocărilor specifice câtă vreme Uh, ar fi în beneficiul uh, altor state membre în același timp. Alte state membre, deci, ar uh, trebui încurajate să aibă politici fiscale mai expansive și asta mai ales prin stimularea investițiilor. Pierre va vorbi mai mult despre uh, evaluările noastre specifice pentru fiecare țară în parte. Mulțumesc! Mulțumesc, uh, domnule președinte, doamnelor și domnilor uh, parlamentari. Vă mulțumesc pentru că ne-ați invitat să discutăm de a patra oară de acest exercițiu, de la introducerea pachetului mm, de toamnă. Subliniez importanța acestui schimb de opinii pentru că mm, avem de-a face cu un rol important al Parlamentului European în um, coordonarea zonei euro și transparența procesului. Vă reamintesc că comunicarea publicată pe 16 noiembrie în cadrul pachetului de toamnă 2017, care arată orientările pozitive ale politicii bugetare pentru zona euro, pe care Valdis tocmai le-a prezentat, o comunicare cadru care uh, trage concluziile orizontale în ceea ce privește planurile bugetare, 18 opinii privind aceste planuri bugetare, în cadrul subprogramului de uh, ajustare macroeconomică, aș dori să subliniez că Spania și Lituania au transmis planuri bugetare cu politici neschimbate din cauza unor guverne interimare în momentul prezentării planurilor, deci conform dispozițiilor Pactului de Stabilitate și Creștere, cele două state membre ar trebui să retransmită planurile bugetare actualizate de îndată ce noile guverne vor dispune de atribuții bugetare de pline, Spania a făcut asta de altfel vinerea trecută. Două comunicări privind um, acțiunile întreprinse de Spania și Portugalia în cadrul procedurii de deficit excesiv. Comisia a ajuns la concluzia că și Spania și Portugalia au întreprins măsurile bugetare necesare pentru anul în curs 2016. Prin urmare, nu mai este nevoie să fie suspendate fondurile structurale europene. Prin urmare, Comisia, este de altfel și una din uh, urmările dialogului cu Parlamentul dumneavoastră, nu a propus această suspendare în cazul Spaniei și Portugaliei. Mesajele pentru pachetul de toamnă sunt următoarele. Cum a spus Valdis, pentru prima dată Comisia a fixat orientările politicii bugetare pentru zona euro, ceea ce este un lucru important pentru aprofundarea Uniunii Uniunii Economice și Monetare. În ceea ce privește țările la nivel individual, obiectivele noastre sunt următoarele. Și anume, cele care au marjă bugetară ar trebui să investească, să cheltuiască mai mult, iar cele care sunt sub obiective ar trebui să se dedice respectării angajamentelor. Obligațiile pactului sunt pentru statele membre de două tipuri, în funcție de situația bugetară a țărilor respective. Iată mesajul transmis de cele 18 opinii ale noastre adaptate la fiecare țară, cu ideea de a continua cu o aplicare sectă, dar inteligentă a pactului de stabilitate și creștere, de respectare a regulilor, profitând de flexibilitate acolo unde ea există. Iată, statele membre care au un deficit nominal sub 3% și anume uh, brațul de prevenire, de prevenție al pactului. Aici avem o, uh, um, o posibilitate de deviere mm, față de uh, traiectoria față de obiectivele pe termen mediu. Apoi, țările care au un deficit nominal peste 3%, și anume brațul de corecție al pactului. Aici, în conformitate cu recomandarea Consiliului adoptată în uh, conformitate cu articolul 116 din tratat, trebuie să facă tot ce este posibil pentru a reveni la sub, la 3, la sub 3%, deci pentru a trece în partea de prevenție. Cu, alți, cu alte cuvinte, Comisia nu a cerut nicio retransmiterea a unui buget revizuit. Asta nu înseamnă că tot, totul merge bine. Evaluările noastre arată diferite niveluri de risc și cerem ca acolo unde este necesar să fie luate întreprin, uh, măsuri uh, adecvate pentru a se asigura respectarea regulilor. Cu privire la criteriile pe care tocmai le-am menționat. În ceea ce privește statele membre care intră la dimensiunea de prevenție, există cinci state care respectă pactul de uh, stabilitate. Germania, Estonia, Luxemburg, Slovacia și țările de jos. Trei din acestea, Germania, țările de jos și Luxemburg, sunt peste uh, obiectivele pe termen lung. Prin urmare, le încurajăm să-și utilizeze marja bugetară pentru a crește investițiile, menținând în același timp durabilitatea pe termen lung a finanțelor publice. Patru țări sunt global conforme pactului, Irlanda, Letonia, Malta și Austria. În aceste cazuri, devierea față de obiectele, obiectivele pe termen lung este sub 0,5% din PIB. Această deviere este cu atât mai scăzută în cazul Lituaniei. Uh, Letoniei, îmi cer scuze, um, aceste țări respectă și regula datoriei. În 2016 Letonia avea un grad de îndatorare de 40% din PIB, se așteaptă o scădere în continuare și Malta se așteaptă să um, scadă sub nivelul de referință 2007 în cadrul Austriei. Uh, Uh, se ia în considerare și impactul uh, prezenței refugiaților. În ceea ce privește Irlanda, o parte importantă din impozitul pe întreprindere a fost utilizată pentru a finanța proiecte suplimentare în 2016, ceea ce este contrar, în schimb, um, recomandărilor la nivel de țară care încurajează Irlanda să utilizeze aceste câștiguri um, pentru a reduce datoriile. În ceea ce privește țările din uh, dimensiunea de prevenție țările care pun o problemă de conformitate au fost invitate să respecte regulile pactului. Belgia, Italia, Cipru, uh, Slovenia, Finlanda. Începește Italia. Am prelungit aplicarea clauzei privind refugiații 2017. Această clauză ar fi trebuit să se aplice numai în 2015 și 2016. De ce am făcut acest lucru? Mai bine am ținut cont de intensitatea și persistența fluxului migratoriu. Uh, și în acest sens am uh, respectat ceea ce spunea Consiliul European în octombrie, care a recunoscut contribuția semnificativă și inclusiv de natură financiară realizată de țările membre care, statele membre care se află în prima linie, din care Italia. Și am luat în considerare și o deviare, deviere temporar dată de um, costurile aduse de riscurile sistemice, uh, de riscurile seismice, îmi cer scuze, uh, riscuri care știm că sunt foarte importante în Italia. În ceea ce privește Finlanda și Lituania, amândouă au cerut aplicarea clauzei pentru reforme structurale. Finlanda a cerut și aplicarea clauzei pentru investiții. Vom evalua aceste lucruri în cadrul programelor de stabilitate 2017, deci în primăvară. În ceea ce privește statele membre care se află în dimensiunea de prevenție, Franța Eh, de corecție. Franța este global eh, conformă cu pactul, celelalte două un risc de neconformitate. Franța se așteaptă o corecție a deficitului și rezultatele s-ar putea să fie inferioare față de recomandări. Asta în baza unei politici care va rămâne neschimbată în 2018, dar în 2018 se prevăd totuși se prevede un procent de 3,1% deci traiectoria sub 3% este credibilă chiar și cu un efort minim, dar mai există riscuri. În ce privește Spania, am analizat noul buget, noul proiect bugetar pe care l-am primit vineri. Câteva cuvinte și despre etapele următoare. Așteptăm un plan bugetar din partea noilor autorități din Lituania și vom face evaluarea acestui plan cât mai repede posibil. Nu am prezentat însă un nou raport în baza articolului 126 pentru țările care nu respectă regula, Belgia și Italia. Așteptăm finalizarea de către aceste țări a bugetelor respective și ne vom face rapoartele apoi. Iată, domnule președinte, doamnelor și domnilor parlamentari, concluzia remarcilor mele introductive privind pachetul 2017 în completarea celor spuse de Valdis. Match. Mulțumesc foarte mult, domnule vicepreședinte și domnule comisar. Și acum, primul vorbitor, domnul Burhel Balci. Mulțumesc, domnule președinte. Voi fi succint, pentru că nu prea mai avem timp. Îi mulțumesc domnului Dombrovski și domnului Moscovici pentru prezentările susținute. Pe mine mă interesează un subiect în mod special și aș vrea să adresez întrebarea mea în această seară cu privire la acesta. Majoritatea statelor membre au o estimare mult mai optimistă cu privire la creștere, deficit și mai ales la deficitul structural în comparație cu previziunile Comisiei Europene. Există numai câteva excepții, cum ar fi Germania, Olanda, Estonia și Malta. Întrebarea mea se referă în mod special la motivele pentru care majoritatea statelor membre se supraestimează în ceea ce privește soliditatea lor. Pe de altă parte, statele membre au niște cifre supraestimate în discuțiile cu Comisia pentru a obține o flexibilitate maximă în final și pentru ca um, obligațiile lor să fie cât mai puține. Uh, ok on uh, uh, this question, uh, indeed, uh, it is so. Da, referitor la această întrebare, este adevărat că Comisia are propriile ei previziuni, uh, statele membre au previziunile lor, de unde diferențele care pot exista. Însă nu vedem uh, discrepanțe majore. Deseori însă există diferențe și în uh, evaluările în materie fiscală. Însă acestea se limitează la niște procente mici sau mai degrabă la niște zecimale de puncte de procent. Atunci când Comisia evaluează conformitatea statelor membre față de Pactul de Stabilitate și Creștere, uh, ia în considerare previziunile Comisiei. Întâi evaluăm modul în care statele membre intenționează să respecte recomandările Consiliului și țintele fiscale și evaluăm și cazul de neconformitate dacă este cazul. Apoi, ulterior, atunci când emitem avizele, opiniile, luăm în considerare previziunile comisiei și previziunile de toamnă ale comisiei sunt baza acestor evaluări și nu permitem statelor membre să vină cu niște cifre nejustificat de optimiste. De aceea situația pare mai bună decât este. Poate că Pierre dorește să adauge ceva. În realitate, euh, de În realitate, domnul Balț are dreptate și anul acesta, ca și în anii trecuți, însă am făcut uh, progrese mari în materie de guvernanță, datorită tratatului și datorită implementării generalizate a Consiliilor de Finanțe Publice. Așa cum a spus Valdis, constatăm că diferențele sunt astăzi minime. Deci s-a înregistrat un progres spre convergență. În rest, avem responsabilități uh, specifice în baza metodologiilor noastre proprii, sigur că ne formulăm avizele și aceste metodologii sunt aceleași, oricare ar fi țara sau momentul în cadrul unui ciclu politic. Sigur că și ciclul politic poate să aibă o influență și știți foarte bine că 2017 va fi un an bogat în alegeri. Până la urmă însă, diferențele sunt uh, din ce în ce mai mici, ceea ce cred că este un fapt încurajator din punct de vedere al calității activității noastre. Mulțumesc, Pervanș Berez. Mulțumesc, domnule președinte, domnule vicepreședinte, domnule comisar. Ați uh, descris foarte bine uh, țările ies un pic din uh, vârtej și din uh, gaura neagră a cifrelor pactului și semestrului european. Cred că este bine că am uh, ascultat această analiză mm, diagnostic și credeți că uh, ați făcut tot ce era posibil din punct de vedere acestor evaluări anuale? Ați înțeles tot ce era de înțeles? Și ascultând recomandările privind zona euro și comunicarea privind poziția bugetară agregată, e bine, este un punct pe care noi îl susținem de multă vreme. Dar mă întreb, cum această poziție bugetară agregată se va potrivi cu situația individuală a statelor membre și dincolo de această poziție agregată, având în vedere că ieșim din această perioadă de furtuni, oare nu se poate merge mai departe și să preconizăm deschiderea dezbaterii asupra unei uh, reguli uh, de aur unice și anume introducerea unui salariu minim în zona euro. Și aș mai pune o întrebare, o să-mi spuneți poate că este prea devreme pentru a face o evaluare, însă totuși, o întrebare legată de contribuția adusă de European Fiscal Board. Am văzut că pentru prima dată a intervenit în această dezbatere. Cum evaluați această contribuție și ce învățăminte putem să extragem pentru următoarele noastre uh, colaborări cu, uh, cu cei de la acest uh, Consiliu? Uh, ok. Uh, Bun. În primul rând, în ceea ce privește diagnoza și spațiul de manevră, este mai rău să observăm că însă observăm că redresarea economică continuă, chiar dacă este înceată și background-ul este fragil, deci există în continuare loc de mai bine. Dar Ceea ce observăm este că ar trebui să pun accentul mai mult în acest semestru european pe investiții, pe reforme structurale, pe responsabilitate fiscală, dar am pus și mai mult, și mai mult accentul pe lupta împotriva inechităților sociale și am dorit să ne asigurăm că uh, incluziunea este susținută, pentru că este nevoie de toate aceste lucruri, iar oamenii uh, observă și aceste cifre macroeconomice. Vorbim despre rezultate tangibile pe care dorim să le prezentăm tuturor. Toate aceste lucruri se vor reflecta și în recomandările specifice de țară, atunci când vom recomanda măsuri economice și de altă natură pentru reducerea inechităților sociale. Apoi v-ați referit uh, și la salariile minime pe economie și la alte aspecte asemănătoare. Acestea vor fi abordate prin uh, așa numitele instrumente de apel pentru acțiune socială, care vor uh, aborda toate aceste aspecte sociale. În ceea ce privește Bordul uh, European Fiscal, aceasta este o chestiune care ține de instituții, pentru că această comisie trebuie să ofere evaluarea independentă a analizelor comisiei. Și acum nu este cazul la comisia să înceapă cu evaluarea celor care au evaluat activitatea comisiei. Am înțeles întrebarea dumneavoastră însă și cred că ar trebui să respectăm acest cadru constituțional și acest Comitet European Fiscal, care a fost înființat ca un organism independent și să îi permitem să lucreze. Probabil că este prea timpuriu să tragem concluzii cu privire la acesta și la primele declarații și elemente oferite de către acest Comitet European Fiscal. Euh, Un aspect în plus pe lângă cele spuse. Trebuie să respectăm uh, independența European Fiscal Board pentru că altfel uh, n-am fi uh, onești și n-am procedat cum trebuie. Chiar dacă acest organism doar și-ar începe lucrările, ar trebui să menționăm că în cadrul grup președintele a intervenit în legătură cu Uh, orientarea fiscală agregată. Și, în sfârșit, uh, lucrurile mi se păreau uh, ușor de înțeles în sensul celor pe care le-am gândit noi. Acesta este și rolul lor. Împreună cu ei acționăm pentru interesul comun. Thank you. Mulțumesc. Thank you, Mr. Chair. And two questions. Cora van Nuivenhuizen. Domnule președinte, vă mulțumesc. Acum câteva luni, eu și alți colegi am înaintat o întrebare scrisă comisiei, prin care am solicitat clarificări cu privire la metodologia precisă și analiza care este folosită pentru a determina dacă un stat membru uh, îndeplinește condiționalitățile necesare pentru asistența financiară. Din păcate, răspunsul primit a fost vag și lipsit de substanță. Pentru noi, ca membri ECON, este foarte important să existe o examinare atentă a asistenței financiare oferită statelor membre. De aceea, aș dori să adresez din nou întrebarea. Poate Comisia să explice cum evaluează conformitatea cu uh, programele de asistență, pe baza cărei uh, metodologii și ce uh, instrumente de analiză sunt folosite. Și o altă întrebare, referitoare la alte calcule, ați uh, solicitat mai multe investiții din partea celor trei state membre, Germania, Luxemburg și Olanda, care au ceva spațiu de manevră fiscală, iar Agenția de Statistici olandeză a calculat că cele trei țări își folosesc acest spațiu fiscal Dacă ar folosi acest spațiu fiscal, ar ajunge la o jumătate din uh, procentul pe care l-ați folosit, l-ați propus dumneavoastră din uh, PIB. Și aș vrea să știu pe ce se bazează calculul uh, pe care l-ați propus dumneavoastră, respectiv procentul. Cu privire la prima întrebare, conformitatea cu uh, programul de asistență. Condiționalitatea acestor programe a fost stabilită printr-un Memorandum of Understanding În acest moment, numai Grecia beneficiază de acest program. Deci există un astfel de memorandum de înțelegere prin care uh, se stabilesc condițiile care trebuie îndeplinite și care este adoptat de către bordul ISM. Comisia evaluează, în esență, conformitatea punct cu punct iar anumite puncte sunt reflectate în cifre, dacă vorbim despre anumite obiective, care pot fi evaluate astfel. Altele se referă la previziunile economice pentru Grecia. Există de asemenea puncte care trebuie uh, îndeplinite și care se referă mai degrabă la criterii calitative, cum ar fi evaluarea reformelor structurale și a progresului în implementarea acestora, dar uh, mergem, după cum spuneam, punct cu punct, prin uh, punctele menționate în memorandumul uh, de înțelegere, fie că este vorba despre criterii calitative sau cantitative, condițiile trebuie să fie îndeplinite. Și ne asigurăm că se întâmplă acest lucru analizând în ce măsură se întâmplă acest lucru. Există și anumite puncte de hotar, niște puncte importante, detaliate, despre care știm că trebuie să fie implementate de statele membre în detaliu. În ceea ce privește cea de-a doua întrebare, politicile și orientarea fiscală, comunicările uh, Comisiei Europene prevăd uh, o orientare fiscală de până la 0,5% din PIB. Și aceasta rezultă din uh, considerațiile macroeconomice care uh, ar permite să închidă jumătate din uh, problemele care există la nivel fiscal în Europa. Nu s-au prezentat cifre concrete, cu privire la acest spațiu fiscal sau uh, cu privire la suma pe care ar putea folosi vreun stat membru în acest context. Dar cred că poate noastră puteți să ne oferiți mai multe detalii, domnule Moscovici. Again, the figure 0.5 has to be... Încă o dată, această cifră de 0,5 trebuie privită ca o limită maximă. Nu a fost cel mai important lucru pentru noi. Noi am dorit ca conceptul discutat să fie înțeles și să se înțeleagă că noi, în calitate de eurozonă, trebuie să lucrăm pe această direcție. Eram într-o perioadă de tranziție în care tot mai multe țări uh, aveau uh, o oare, una care, un oarecare spațiu de manevră în materie de fiscalitate pe care trebuiau să-l folosească. Au existat niște calcule care au fost făcute și s-a ajuns la acest procent maxim. S-a discutat și de un 0,25% inițial. Da, de fapt, uh, s-a discutat despre un interval între 0,3-0,8% și s-a ajuns la acest compromis de 0,5%. Bun, Maria Samatias. Obrigada, Sr. Presidente. Uh, Mulțumesc, uh, domnule președinte. Înainte de a mai spune altceva, Noutățile cu privire la nesuspendarea fondurilor structurale reprezintă o veste bună. Trebuie să spun că am avut dubii cu privire la anumite propuneri ale Comisiei Europene și cred că anumite aspecte ar putea ridica probleme cu privire la credibilitate, pentru că vorbim aici despre proiecte de buget, planuri bugetare și de cele mai multe ori, aceasta este o armă pe care o folosește Comisia Europeană. Aș vrea să vă dau ca exemplu țara mea, Portugalia. După ce a plecat ultimul guvern, nu există nicio săptămână în care să nu fie fost un nou scandal cu privire la manipularea conturilor publice, care să fie ieșit la lumină. Se vorbește despre manipularea veniturilor din impozite, despre privatizări. Am avut și o nouă revelație de curând referitoare la oficiul de audit național care condamnă tratamentul depozitelor uh, și situația bancară uh, din țara noastră. Există foarte multe fragilități în sistemul bancar dar pot fi privite și alte cazuri, precum ar fi Barney. Și au existat foarte multe cheltuieli de la bugetul public și apar și consecințele bugetare, fiscale. Aș vrea să știu ce fac echipele dumneavoastră tehnice, pentru că, de fapt, nimeni nu știe care este activitatea acestora, care sunt planurile lor. Există procedurile de ajustare dar cum putem să credem ceea ce se întâmplă? Pentru că avem în continuare complici care uh, au participat la această fraudare a sistemului nostru. Uniunea Europeană își pierde credibilitatea încercând să ascundă aceste crime împotriva uh, bugetului public. Poate că echipele tehnice ar putea să fie puțin mai uh, tăcute și asta în interesul public. Aș dori să precizez în ce context am ajuns să ne gândim eventual la posibilitatea de a suspenda fondurile structurale. Nu am vorbit despre niște valori tehnice legate de folosirea fondurilor, de alocarea lor și așa mai departe. Din contră, vorbeam despre ceva ce se referea la cadrul în care am luat noi aceste hotărâri, cadrul stat. Uh, Tratatului pentru Stabilitate și Creștere. La ce ne-am gândit noi? Ei bine, am luat în calcul anumite uh, necesități de precizări uh, pentru cadrul bugetar pentru 2016. Existau două consecințe care le puteam gândi. Mai întâi, posibilitatea de a da o amendă. În iulie, Comisia însă s-a asigurat că nu urma să existe o amendă pentru Spania și Portugalia. Uh, prin urmare, ne-am gândit la uh, o a doua situație care decurgea oarecum automat din reguli, și anume că dacă nu se respectă angajamentele uh, luate, vom spune că există măsuri ineficiente și atunci puteam uh, avea de face cu o suspendare temporară a unei părți a fondurilor structurale și a fondurilor de investiție. Uh, am uh, dus uh, discuții cu uh, guvernul vizat, câtă vreme Parlamentul European avea un dialog structurat cu Comisia. Și cele din urmă, toate aceste demersuri au ajuns să convergă s-au luat niște angajamente de către guvernul spaniol și portughez și noi am putut constata că, într-adevăr, au existat niște măsuri precise pentru 2016. Asta a însemnat că în eventualitatea uh, unei suspendări uh, uh, n-am fi acționat așa cum trebuie, prin urmare n-am mai luat această măsură. Însă, practic, uh, totul a vizat angajamentele bugetare asumate de Portugalia. Nici pentru Spania nu a avut loc uh, o suspendare a acestor fonduri. Da, dar eu am uh, adresat o întrebare clară în legătură cu uh, uh, elementele de însoțire ale echipei tehnice. Da, colega noastră, Corina Crețu, este cea responsabilă, uh, ori ea nu este vizată de acest subiect, întrebarea pe care ați adresat-o nu uh, a vizat uh, aceste probleme tehnice pe care le-ar fi putut pune suspendarea. Domnul uh, președinte, nu mai avem timp, eventual adresați în scris întrebarea, pentru că înțeleg că vă referiți la o altă situație, nu la cheltuielile legate de programe și uh, la uh, control. Nici întrebarea corei nu a fost foarte clară, deci vă rog adresați întrebarea în formă scrisă. Sigur că da, voi transmite întrebarea într-o formă scrisă, dar întrebarea reală nu și-a găsit răspunsul. Dar iau notă de faptul că nu mi-ați dat niciun răspuns. Sven Giegold Mai întâi eh, aș vrea să spun că salutăm decizia dumneavoastră cu privire la fondurile structurale. Aceasta este o manevră bună, una pe care noi o salutăm. În ceea ce privește planurile bugetare, eu am eh, o întrebare legată de rațiunea eh, din spate deciziei luate cu privire la Italia. Italia și-a sporit deficitul, și în același timp, Italia se găsește în situația în care, în mod normal, ar trebui să aplice regula cu privire la datorii, pentru că deja de ceva vreme îi lipsește EDP. Dacă ar fi să aplicați această regulă cu privire la datorii uh, Italiei, uh, asta ar duce la o poziție uh, care să implice uh, deflație. Și asta ar afecta încă și mai mult situația zonei euro. După părerea mea, calculele nu ies. În același timp, sunt uh, confuz. Comisia în acest uh, moment uh, evaluează solicitările Italiei de a permite o recapitalizare precauționară a cel puțin uneia dintre băncile sale, fără să existe spațiu bugetar. Iar Comisia, deși vede că regulile sunt diferite, pare să fie deschisă să permite uh, o astfel de recapitularizare câtă vreme, practic, ar trebui acoperite pierderile, uh, ori asta știm uh, cum se petrece în lumina uh, experiențelor trecute. Asta merge împotriva BERT. Deci, cum se aplică regulile cu privire la datorii și cu privire la sistemul Bacar și cele din pactul fiscal, cum vor putea fi ele aplicate Italiei? Sunt uh, curioasă ce document al serviciilor Consiliului de vreo 20 de pagini va explica uh, acțiunile Comisiei astfel încât ele să pară conforme. Mai întâi, în ceea ce privește performanța fiscală a Italiei, într-adevăr, e ceva ce se subliniază și în avizul uh, Comisiei. Italia riscă neconformitatea. De asemenea, spunem că Comisia va reevalua, așa cum face în mod regulat, conformitatea Italiei cu norma conflictului datorii, în conformitate cu articolul 126 din tratate. Cu siguranță, această regulă este unul dintre elementele pe care le luăm în calcul atunci când uh, evaluăm performanța fiscală a Italiei sau a oricărui alt stat membru. Apoi, în ceea ce privește situațiile în care statele membre oferă o recapitalizare a sectoarelor bancare sau activități similare, e bine, au existat suficiente uh, precedente până acum în care Comisia în mod clar a spus că uh, tratează astfel de cheltuieli uh, ca fiind uh, cheltuieli excepționale. Asta s-a mai întâmplat și în contextul uh, fiscal al altor state membre. În ceea ce privește situația actuală, situația sectorului bancar din Italia, După cum am spus și în uh, runda anterioară de dialog economic, Comisia nu face comentarii în legătură cu uh, cazuri bancare specifice, însă păstrăm uh, legătura cu autoritățile, căci există căi diferite pentru a rezolva o astfel de situație. Băncile lucrează să găsească soluții pentru sectorul uh, privat, uh, dar de asemenea și soluții care pot uh, să existe în contextul cadrului actual cu privire la ajutoarele de stat și al BERD. Dați-mi voie, spune domnul Gigold, să încerc să clarificăm lucrurile. Am înțeles bine, încercați să reflectați pentru a considera că uh, aceste măsuri de precauție ar putea fi încadrate la uh, normele cu privire la datorii. Am înțeles asta pentru uh, uh normele celelalte, însă pentru asta ar însemna că ați ajustat cifrele? Există o legătură între pactul de creștere și stabilitate și modul în care se fac ajustările pentru statele uh, membre prin uh, mecanismele de prevenție și prin pactul de creștere și stabilitate, în conformitate cu regula cu privire la datorii. Pentru că ne așteptăm ca aceste date să fie consecvente atunci când evaluăm uh, cheltuielile excepționale. Pot exista diverse tipuri de cheltuieli excepționale. Trebuie să existe o anumită consecvență între uh, evaluarea conformității cu pactul de creștere și stabilitate și măsurile de precauție și regula cu privire la datorii. E ceva ce oricum trebuie evaluat. Trebuie să încercăm de asemenea să vedem cum am putea evalua factori relevanți atunci când pregătim articolul, articolul în baza um, um, rapoartele, mă scuzați, în baza articolului 126.3. Toate aceste valori trebuie făcute, nu sunt uh, automate. Mulțumim. Vă vom uh, oferi o copie a regulamentului 1647. Not here, Barbara Kappel, Gunnar Hochmark. Marco Vali nu e aici, Gunnar Hochmark. Hochmark. Various was getting tired now when I'm going to put my question. But, uh... Eh, obosim cu toții și mi-a venit rândul să pun o întrebare. Uneori, cu cât ascult mai multe lucruri, cu atât ești mai confuz. Alteori am senzația că mm, evitați puțin uh, întrebările, că vă învârtiți în cerc. O parte ne spune că e nevoie de conformitate cu pactul de stabilitate. Deci cei care vor avea mai mult unele, vor avea, unele state vor avea o orientare fiscală mm, mai pozitivă, iar celelalte trebuie să aibă o, o conformitate mai mare. Cei care respectă regulile privind deficitul au totuși o, o problemă legată de uh, datorii, pentru că trebuie să le reducă și cei care au marjă de manevră nu o utilizează. Însă, uh, este totuși uh, o diferență la ratele de dobândă și statele membre, la statele membre care nu au reușit să reducă totuși gradul de îndatorare în ciuda nivelului scăzut al uh, ratelor dobânzii. Și mă întreb, ce înseamnă asta în termen de orientări fiscale? Asta înseamnă că statele membre care respectă regulile pot care nu respectă regulile pot în continuare să nu le respecte? Pentru că dumneavoastră permiteți anumitor state membre să nu respecte aceste reguli? Pentru că avem acum o oportunitate istorică cu, o rate, cu rate de, ale dobânzilor care sunt uh, la niveluri uh, istoric de mici. Uh, și putem să profităm de acest moment până când ele se vor întoarce la niște niveluri normale. Acum, în ce privește calitatea proiectelor de buget, niciodată n-am înțeles de ce cheltuielile cele mai importante sunt finanțate din 103,1%. De ce nu pot fi finanțate din cei 100%, 100% din cei 100%, adică în cadrul unui buget echilibrat. Îmi puteți explica care este magia acestor procente și cum pot fi create aceste investiții necesare de către sectorul privat. Îmi pare rău că suntem la o oră târzie și uneori uh, confuzia crește cu cât timpul avansează. Yes, it's uh, probably a late in the evening question. Uh, da, într-adevăr, aceste întrebări uh, vin la ore târzie, dar rămân uh, pertinente. Înainte de toate, nu permitem niciunei țări să nu respecte pactul de stabilitate și creștere. Trebuie să insist. Când comisia noastră și-a preluat funcțiile în noiembrie, am lucrat deja la o comunicare privind flexibilitatea care a fost um, adoptată în ianuarie 2016 și această comunicare nu aduce modificări pactului, nu vorbește despre nerespectarea pactului, ci ia în considerare ce flexibilități sunt incluse în pact și aceste flexibilități au fost utilizate și anterior, dar nu erau incluse într-un cadru teoretic și practic. Deci, această comisie pune accentul pe respectarea pactului stabilitate și crește. Și nici Valdis, și nici eu, și niciunul dintre colegi nu vor accepta niciodată o decizie care să uh, fie în afara regulilor. Iată prima mea, primul meu răspuns. Unii pot considera că flexibilitățile sunt excesive, că nu ar trebui să existe, etc., etc. Asta este o dezbatere deschisă. Acceptăm asta, dar niciodată nu trecem de această linie și nu vom face asta niciodată. Nu este în mandatul nostru și acționăm în conformitate cu tratatele nu cu cei care doresc schimbarea tratatelor. Că ne plac sau nu, tratatele sunt acolo și noi suntem aici pentru a respecta regulile. În al doilea rând, Ce înseamnă? Orientarea fiscală agregată. Înseamnă că trebuie să avem un raționament care să fie la nivelul întregii zone euro. Și să nu uităm că aici e vorba de convergență. Și astăzi există prea multă divergență. În al treilea rând, cred că există o mare coerență între ceea ce spunem la un nivel mediu și ceea ce spunem la nivel de țară, individual. Asta înseamnă că nu vrem nicio supraconformitate și nicio subconformitate, adică acele țări care nu au marjă de manevră și care încă trebuie să își consolideze uh, sistemele trebuie să facă asta și să respecte complet regulile. Iar alte țări care au o supraperformanță și au rezultate mai bune decât obiectivele fixate, au marjă de manevră, prin urmare li se cere foarte frumos să utilizeze această marjă prin investiții, investiții private. Când am lansat pactul Juncker, acesta nu vorbește despre investițiile publice, ci despre investițiile private în măsura posibilului și măsuri și mm, investiții publice numai atunci când este necesar. Și dacă vă uitați la echilibrul necesar, o să vedeți că ne referim aproape numai la investiții private. Dacă am respecta strict regulile fără niciun fel de flexibilitate, am ajunge la o situație negativă și nu este un o abordare relevantă pentru situația unei Uniuni Europene aflată într-o perioadă de relansare mult prea slabă. Mulțumesc, altfel, Sanz. Uh, noi toți participăm la o politică uh, bazată pe democrație. Cu toții suntem sancționați de alegeri și referendumuri. Cam cu toții recunoaștem că avem nevoie de aceleași lucruri, o respectare a regulilor, o aplicare a procentelor din PIB, Înțeleg că preferați să ne uităm la jumătatea paharului care este plină, însă alegătorii o văd pe cealaltă. Văd cealaltă jumătate. Pentru ei rezultatele sunt proaste și nu uh, există rezultate vizibile pe termen scurt. Economiile sunt subperformante. În ultimele 12 luni, în Spania, uh, situația politică a fost complicată. În alte Uh, două state membre, doi prim-ministri au trebuit să um, își dea demisia și alți miniștri au trebuit să iasă din politică. Populiștii câștigă teren. În calitate de oameni politici, sunteți satisfăcuți, de, sunteți mulțumiți de aceste rezultate? Nu credeți că avem nevoie de alte tratate? Nu credeți că Uh, suntem sortiți eșecului ca și Titanicul care a intrat direct în ghețar dacă folosim în continuare aceste documente învechite? Ei bine, am subliniat ceva încă de la început. Într-adevăr, trebuie să fim răspunzători în fața cetățenilor. toate cifrele macroeconomice pe care le discutăm se reflectă în îmbunătățiri concrete asupra vieților și veniturilor lor. Sau trebuie să se reflecte acolo. Prin urmare, creșterea economică trebuie să fie mai inclusivă. Și în acest sens, am întărit deja dimensiunea socială și de ocupare a semestrului european față de anii trecuți, de aceea anul acesta punem un accent mai mare asupra gestionării inegalităților de venituri, pentru că acesta reprezintă o sursă, printre altele, de frustrare și de ascensiune a mișcărilor populiste. Aveți dreptate, trebuie să răspundem îngrijorărilor concetățenilor noștri, să aducem răspunsuri care îi pot mulțumi pe cetățeni și nu putem să aducem un răspuns populist, pentru că creșterea, politicile economice, politicile fiscale pe care noi le urmărim, le conducem, trebuie să fie durabile, sustenabile, altfel nu vor, persi- nu vor, nu vor dura și atunci vom, fi, uh, vom avea probleme și mai mari. Domnul Moscovici, suntem o comisie politică, dar nu o, com- dar nu o comisie politizată. Uh, și avem aici o dezbatere politică. Pentru că acest lucru să se întâmple, pentru a avea o redresare mai puternică, întrebarea se pune, avem nevoie de o Europa mai puternică sau mai puțin puternică? Trebuie să ne um, întărim uh, Uniunea Economică și Monetară sau să ne retragem din ea? Răspunsul este că trebuie să uh, întărim Uniunea Economică și Monetară dacă dorim să creăm convergență. De aceea dorim să reflectăm la acest subiect sub forma unei uh, Uh, carte albe care va fi um, publicată cu ocazia aniversării tratatului, cei de 60, celei de 60 aniversarea tratatului. Nu Europa este cea care creează recesiunea. Există anumite instrumente însă care împiedică zona euro să fie atât de performantă pe cât este nevoie și să obțină rezultatele pe care și le dorește. Președintele Gualtieri, mulțumesc foarte mult comisarilor Dombrovskis și um, Moscovici pentru acest dialog economic târziu, dar atât de util. Aici încheiem ședința noastră și ne reîntâlnim pe 12 ianuarie. Vă urez cu această ocazie sărbători fericite!